Buenos días. Vamos. Bună dimineața. Haideți să începem um, ședința. Doamna Holmeier nu poate participa la această parte a întâlnirii, așa că am din nou plăcerea de a deține președinția acestei comisii. În plus, Întâmplarea face ca această sesiune să fie dedicată spațiilor deschise din instituțiile europene, subiect uh, pe marginea căreia sunt raportor, așa că astăzi am să ocup o dublă funcție. Ca de obicei, întâlnirea se transmite pe internet și poate fi urmărită în direct pe pagina de internet a Comisiei Cont. Profit de ocazie pentru a ura bun venit membrilor de la alte comisii și acelora care ne urmăresc pe internet. Vă reamintesc că avem interpretare în franceză, germană, italiană, spaniolă, cehă, maghiară, polonă și uh, greacă, cât și română. Aveți la dispoziție um, programul, cât și prezentările invitațiilor noștri. Prezentările au fost grupate în două blocuri, fiecare um, bloc va fi urmat de o uh, sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă timpul ne permite, vom um, da și la sfârșit uh, ocazia membrilor să ia cuvântul. Pentru a interveni, membrii trebuie să apese pe butonul pentru a ridica mâna și trebuie să se încadreze în uh, timpul alocat cu intervenția lor. Vă reamintesc tuturor acelora care veți participa că se recomandă folosirea căștilor cu microfon integrat. Este de asemenea important ca imaginea să fie de bună calitate pentru ca interpreții să își poată face meseria. În urma introducerilor uh, în calitate de președinte, am să-mi cedez mie însă cuvântul în calitate de raportor. În acest rol de raportor vreau să mulțumesc înainte de toate serviciului politic pentru chestiuni bugetare și secretariatului comisiei noastre pentru organizarea acestui uh, atelier în ciuda circumstanțelor dificile cu care ne vedem confruntați din cauza situației uh, COVID-19. Vreau să le mulțumesc pentru munca extraordinară realizată. De asemenea, vreau să le mulțumesc experților, membrilor ai Parlamentului și reprezentanților diferitelor instituții care au avut amabilitatea de a da curs invitației noastre. Intrând acum uh, în subiectul de care ne vom ocupa astăzi, vreau să vă reamintesc că spațiile deschise nu sunt uh, un concept nou, uh, sunt un concept de lungă durată având și originea la începutul secolului 20. Încă de atunci, spațiile deschise au fost folosite adesea pentru locuri de muncă concrete, precum secretariate sau uh, angajați administrativi. Doamna Bodin cu siguranță ne va da detalii interesante referitor la evoluția spațiilor deschise. În ziua de astăzi, noile forme de lucru și mai ales uh, munca de la distanță au readus aceste spații în atenția noastră, mai ales în sectoarele creative. Întâlnim um, acest gen de spațiu de lucru în întreprinderi de tip start-up um, sau în hub-uri peste tot. E vorba de diferite desemnări care uh, definesc aceste spații. Doamna Hapagas ne va da mai multe detalii Vă reamintesc că e vorba de spații unde au fost eliminați pereții și dacă există diviziune, acestea se realizează cu plante sau mobilier. În Statele Unite se folosesc uh, cubicule individuale, în timp ce în Europa se, prof- se preferă birouri în formă de L pentru a crea aceste uh, diviziuni. Este, se preferă de asemenea ca angajații să nu aibă un post fix, lucru care se poate schimba în funcție de nevoi, concept care se numește hot desking. Înainte de a intra în mai multe amănunte referitor la spațiile deschise de lucru, aș vrea să trag în revistă care sunt avantajele și dezavantajele. Începând cu avantaje, în mod uh, tradițional companiile au introdus din trei motive spații deschise în uh, incinta lor. În primul rând, pentru a reduce cheltuielile, pentru a avea mai multe locuri de muncă într-un spațiu echivalent, cu un cost mai redus pe suprafață, lucru deosebit de atrăgător pentru întreprinderile de startup sau pentru hub-urile de întreprinderi de care vorbeam mai devreme. În uh, al doilea rând, pentru a spori și facilita comunicarea între angajați. În acest fel pot partaja cunoștințele între ei. Obiectivul este acela de a spori productivitatea și inovarea în interiorul întreprinderii. Și în al treilea rând, ultimul motiv, pentru a îmbunătăți munca în echipă. În spații deschise e mult uh, mai ușor pentru angajați să interacționeze între ei, după cum spuneam mai devreme. Lucru care, în teorie, ar contribui la îmbunătățirea cooperării între aceeași echipă și între diferitele departamente. Cu toate acestea, aceste avantaje ale spațiilor deschise prezintă și dezavantaje. Numeroase studii au constatat că există un impact asupra angajaților și, în consecință, asupra întreprinderilor. Primul dezavantaj pe care doresc să scot în, eviden- în evidență este mai ales uh, pierderea productivității din cauza zgomotului, uh, temperaturii sau oboselii. Este evident că în spațiile deschise um, angajații sunt mai expuși unor zgomote precum uh, telefoane, conversații între colegi, în medie, un angajat are nevoie de 25 de minute, o persoană are nevoie de 25 de minute pentru a putea să își redobândească concentrarea asupra sarcinii pe care o executa. Se calculează că în spațiile deschise angajații pierd între 3 și 5 ore pe zi din cauza acestor perturbări. Zgomotul de asemenea afectează mai mult femeile decât bărbații. Temperatura nu poate fi uh, setată individual în spațiile deschise, lucru care poate genera un anumit disconfort. Uh, Trebuie să vorbim de asemenea de calitatea aerului în spațiile deschise, care de obicei nu e bună. Lucru care face ca angajații să fie mai obosiți, să scadă productivitatea și să crească concediile de boală, lucru care presupun costuri pentru întreprinderi. Cea de-a doua critică care se aduce spațiilor deschise este propagarea bolilor. Se știa deja acest lucru, însă astăzi suntem mult mai conștienți de această problemă din cauza COVID-19. Știm că această pandemie a schimbat și va schimba și mai mult modul în care lucrăm, incluzând aici felul în care sunt uh, organizate birourile în care lucrăm. Și în al treilea rând aș vrea să scot în evidență impactul negativ asupra bunăstării angajaților, dincolo de pierderea de productivitate de care vorbeam mai devreme. Nemulțumirea de a lucra în, uh, într-un spațiu deschis crește adesea nivelul de stres. La problema temperaturii se adaugă lipsa de intimitate, senzația de a fi permanență supravegheat, expunerea la informație permanentă prin diferitele ecrane, din vecinătate conversațiile între colegi și așa mai departe. Deși poate părea puțin important, a personaliza însă spațiul de lucru poate contribui la reducerea uh, stresului perceput și poate uh, crea o senzație de confort care nu se poate obține într-un spațiu deschis de lucru și mai puțin, cu atât mai puțin în uh, într-un mod de lucru de tip hot desking. Așadar, după ce vom vorbi de spațiile deschise de lucru în general, vom analiza exemple concrete referitor la felul în care instituțiile europene folosesc acest mod de organizare a, luc- a activității. Vom vorbi înainte de toate cu Curtea de Justiție, un caz interesant pentru că a renunțat la ideea de a introduce aceste spații deschise în urma unui sondaj realizat între angajați, lucru care scoate în evidență cât de important este să se implice personalul vizat în luarea acestor decizii. Va fi foarte interesant să aflăm mai multe informații din uh, partea reprezentanților acestei instituții, în cazul de față doamna Martina Salonso. A fost invitat uh, și în uh, Curtea de Conturi pentru a prezenta un uh, proiect pilot pe care l-au pus în aplicare și învățămintele pe care le-au tras. Îl avem în acest sens alături de noi pe domnul scos Moreno. În ultimul rând vom vorbi cu Comisia Europeană. Această instituție are aproape 32.000 de persoane angajate în două orașe, fără a lua în calcul diferitele reprezentanțe și diferitele birouri. La ora actuală, Comisia are 477 de spații de, deschise de lucru cu obiectivul declarat de a răspunde în mod mai flexibil și mai rapid la noile nevoi care ar putea apărea, de pildă crearea de grupuri de lucru sau uh, a îmbunătăți colaborarea între diferitele direcții generale. Fără, bineînțeles, a uitat de obiectivul de a reduce costurile. Comisia dorea să introducă mai multe spații deschise de lucru, însă Trebuie um, să-l întrebăm pe domnul Beckett cum stau lucrurile cu această inițiativă și să nu uităm uh, de ce avem în propria ogradă, pentru că această dezbatere este ocazia oportună pentru a afla mai multe despre situația Parlamentului cu ajutorul doamnei Linus, directora generală a DG Inlo. Avantajele și dezavantajele spațiilor deschise merg mână în mână și trebuie luate în calcul uh, Pandemia COVID-19 a obligat mulți angajatori, atât publici cât și privați, să reanalizeze felul în care sunt organizate birourile lor. La toate acestea se adaugă noile forme de lucru care au apărut grație dezvoltării tehnologiei comunicării și informației. Este evident că asistăm la o schimbare de paradigmă în uh, câmpul muncii. Felul în care sunt uh, organizate și distribuite posturile de lucru capătă o importanță capitală. Așa că nu vreau să vă ocup mai mult timp, mă opresc aici cu observațiile mele preliminare pentru a permite invitațiilor noștri să ia cuvântul. Pentru a facilita conexiunea am să dau acum eh, cuvântul primelor două invitate, pentru că cele două vor vorbi de concepte precum arhitectură, design, eh, sănătatea muncii, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Avem înainte de toate alături de noi pe doamna Anu Hapagangas, cercetătoare specializată în spații de lucru sănătoase de la Institutul Sănătății Muncii din Finlanda. Doamna Hapagans, vă mulțumesc pentru că ați acurs invitației noastre și aveți cuvântul. Uh, good morning! Bună dimineața! Îmi cer scuze, dar eram uh, Uh, rămăsesem cu impresia că Cristina Bodin va vorbi uh, prima în acest uh, atelier. Sar una nota. Tocmai m-au informat, mi-au dat o notă, scuze, mi-au dat o notă și mi s-a spus că urma să începeți dumneavoastră. Cred că doamna Bodin nu e conectată acum. Dacă sunteți de acord, puteți începe dumneavoastră. Vă rog. Ok, I'm, I'm sorry for the... Îmi cer scuze pentru confuzie. Am să trebuie, va trebui să-mi adaptez puțin uh, prezentarea în aceste condiții. Am să vorbesc din perspectiva sănătății ocupaționale și scopul meu este să vă ofer o imagine de ansamblu uh, ce privește sănătatea, bunăstarea lucrătorilor în funcție de tipurile de spațiu în care lucrează. Și am să mă concentrez pe birourile flexibile colega mea vă va explica mai în detaliu din punct de vedere arhitectural ce înseamnă. E vorba, de fapt, de spații mixte în care avem și open spaces, dar și o utilizare flexibilă a spațiului. Acolo unde uh, lucrătorii nu au un birou fix, ci se deplasează de la uh, un spațiu la altul în funcție de sarcinile pe care le au de îndeplinit. Uh, este <laughs> un subiect foarte vast pentru doar 10 minute, dar uh, dacă urmăriți slide-urile, am să încep cu slide-ul numărul 4 și aș vrea să vorbesc mai întâi despre uh, sistemul tradițional de open space, pentru că există o confuzie între concepte. Dezavantajele citate în introducere vizează special birourile tradiționale de open space. Acolo, într-adevăr, există multă cercetare deja derulată, multă bibliografie și știm care sunt uh, problemele. În special, lipsa de intimitate și zgomotul sunt doi factori de stres care afectează răspunsul fiziologic al uh, corpului uman. Și chiar și în uh, birourile individuale, zgomotele sunt uh, foarte uh, prejudiciabile pentru uh, procesele cognitive. Uh, practic, procesele cognitive, cum ar fi memoria de scurtă durată, sunt extrem de afectate, la fel cititul și scrisul. Așa încât, uh, pe termen lung, putem vedea diferite tipuri de probleme ce apar chiar și o sporire a concediilor de boală și, posibil, uh, pensionare anticipată. Dar asta, repet, vizează uh, spațiile deschise tradiționale. Și nu putem generaliza aceste efecte la tipuri mai moderne, mai noi de uh, birouri deschise. Există trăsături arhitecturale care compensează problemele pe care tocmai le-am menționat. Prin urmare, utilizarea diferitelor tipuri de spații de lucru, inclusiv spații individuale, cu liniște, permite un mai bun control al mediului în care se lucrează și atunci vedem că controlul asupra propriului spațiu de lucru scade stresul. Există mai puțină cercetare asupra uh, birourilor uh, bazate pe tip de activitate. De exemplu, uh, pensionarea nu a fost analizată în astfel de spațiu, dar Cercetarea arată totuși că birourile bazate pe tip de activitate sunt deja o ameliorare vis-a-vis -vis de spațiile deschise tradiționale și o ameliorare și față de uh, birourile uh, împărțite de mai mulți colaboratori. Acum, diferența între birourile individuale și birourile pe tip de activitate este foarte interesantă uh, și aici avem destul de puțină cercetare, dar schimbarea pentru lucrător de la un tip de spațiu la altul, sigur că va aduce cu sine efecte negative pe termen scurt cel puțin. Dar dacă ne uităm la cercetare la nivel general, e greu de spus dacă birourile individuale sau birourile pe tip de lucru aduc diferențe majore. Sigur, există câteva și intimitatea, bineînțeles, are de câștigat în spațiul individual, dar arhitectura este un plus în birourile pe tip de activitate. Satisfacția la locul de muncă, bunăstarea la locul de muncă, um, apar, pe aceste criterii apar uh, rezultate contradictorii în cercetare. Studiile realmente sunt contradictorii pe aceste două criterii. Care pot fi concluziile din <laughs> astfel de date? Uh, Probabil că există o variație foarte mare în practică cât de bune sunt aceste spații de birouri pe tip de activitate și depinde și de organizarea muncii. Și există fără îndoială diferențe între țări. Deci, aici am avea nevoie de mai multă cercetare. Putem uh, analiza și în ce fel Uh, trăsăturile specifice ale birourilor pe tip de activitate aduc elemente pozitive. Utilizarea activă a diferitelor tipuri de uh, spații de lucru uh, e un lucru bun. Lucrătorii care schimbă spațiul de lucru de mai multe ori pe zi sunt mai satisfăcuți cu mediul de lucru și uh, raportează o productivitate și o bunăstare sporite. Uh, comparativ cu lucrătorii care utilizează în mod pasiv un singur uh, spațiu de lucru. E posibil ca aceste uh, tipuri de birouri să aducă cu sine o activitate fizică sporită și atunci este un beneficiu pentru sănătatea generală, pentru că asta așezat cum se știe, așezat la un birou uh, aduce riscuri pentru sănătate foarte mari, cum se știe. Se pare că nu e de ajuns să te miști de la un birou la altul în funcție de activitatea pe care o desfășori, da? Oricum, e un context în care contribuie foarte mult la sporirea activității fizice, inclusiv prin campanii la nivel de întreprindere lucrul la biroul personal și apoi schimbarea de la un birou la altul, sigur, poate fi și un factor de stres, mai ales dacă e dificil să-ți găsești un spațiu potrivit pentru a-ți desfășura activitatea sau să te miști într-una, de la un tip de spațiu la altul. Asta se poate întâmpla, de exemplu, dacă sunt prea puține birouri disponibile comparativ cu numărul de persoane utilizând aceste uh, spații sau dacă tehnologia nu susține activitatea. Lipsa birourilor personale poate aduce și efecte negative în ce privește interacțiunea în cadrul echipelor pentru că e poate dificil să localizezi cu tare sau cu tare coleg dacă nu are propriul birou, însă interacțiunile în echipe se pot totuși ameliora. Și sigur există uh, soluții pentru orice astfel de probleme, dar trebuie să fim conștienți de ele. De asemenea, trebuie să vedem care sunt elementele cheie în design, pentru că birourile uh, pe tip de activitate sunt un concept foarte general și în practică e mult mai util să vedem exact exemple concrete de cum se implementează astfel de spații. În ce privește productivitatea acum, în spațiile deschise trebuie să existe și, să existe și spații liniștite care să fie ușor accesibile pentru toți, pentru puterea de concentrare. Apoi, uh, Spațiile deschise trebuie să fie de foarte bună calitate. Designul acustic trebuie să poată scădea uh, tulburările aduse de zgomotul de fond prin vorbire umană. Ce se întâmplă însă când nu vorbirea umană e sursa zgomotului? Mm, la construcția clădirii însă și trebuie avut în vedere acest, uh, acești parametri. Un alt factor e managementul schimbării și participarea lucrătorilor în întregul proces, în design și în implementarea acestui proces, pentru că nu vorbim doar de spațiul fizic care afectează bunăstarea, ci și felul în care uh, opinia lucrătorilor este uh, respectată în dezvoltarea unui astfel de proiect. Tehnologia, mm, stilul de management, Uh, trebuie să susțină această mm, formă mai flexibilă de muncă. Vă mulțumesc foarte mult! Muchísimas gracias, señora Hapacangas. Ahora... Vă mulțumesc foarte mult, doamna Hapacangas. Și acum îi vom da cuvântul doamnei dr. Cristina Borindal, Dalielțăl, conferențiar universitar de arhitectură la Institutul Regal de la Stockholm. Ne va vorbi despre influența pe care o are designul asupra organizațiilor și persoanelor. Doamnă Bodin, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la atelier și vă dau cuvântul. I'm starting then now. Well, good morning. I am Bună dimineața! Lucrez ca arhitect, ca cercetător și profesor și mă specializez pe designul birourilor. Din moment ce am doar 10 minute la dispoziție pentru prezentare, va trebui să mă leg cu minte cu grijă să-mi folosesc timpul foarte bine, așa că voi sări peste am prezentat pe mine și a vorbit despre istoria designului și voi trece direct la pagina numărul 8 din prezentare. La pagina 8 puteți vedea cele șapte tipuri de spații de lucru identificate în designul contemporan. Sunt identificate prin uh, funcționalitățile lor și prin aceasta mă refer la soluții digitale, cultura uh, mediului de lucru și funcționalitățile lor. Și să începem cu primul, este biroul individual, după aceea cel de-al doilea tip, biroul împărțit de două, trei persoane. Urmează spațiul deschis de lucru tradițional, pe care l-a prezentat și doamna Havarangas. Și după aceea avem mai multe tipuri de spații deschise, în funcție de câte persoane împar spațiul de lucru. Și ultima categorie, birourile pe tip de activitate. Și aici avem birourile de tip flexibil, care oferă facilități de lucru fără a oferi birouri individuale și avem și birouri mixte care seamănă cu cele flexibile, oferă diferite zone pentru activități, dar care oferă și birouri uh, de lucru individuale. Acest tip de birou pune foarte mult accentul pe munca în echipă, spre deosebire de biroul de tip flexibil. Să trecem acum la următoarea pagină din prezentare, pagina 9. Pagina 9 ne prezintă ne arată faptul că foarte multe organizații folosesc diferite tipuri de spații de lucru. Și recomand acest lucru deoarece spațiul de lucru este influențat de ce fel de activitate se desfășoară acolo, care diferă de la organizație la alta și de la o persoană la alta. Să mergem mai departe la pagina 10, care ne prezintă trei studii pe care sper să le pot prezenta dacă voi avea timp. Primul studiu se referă la impactul pe care îl are spațiul de lucru asupra sănătății și productivității angajaților. Cel de-al doilea studiu se referă la felul în care birourile influențează modul în care angajații percep conducerea și cel de-al treilea studiu prezintă impresia pe care angajații o au despre spațiul de lucru și cum influențează performanța și cum se simt la lucru. Și pentru a măsura impactul diferitelor tipuri de spații de lucru, am luat în seamă mai multe variabile care știm că, af- că afectează rezultatele pe care dorim să le studiem. Și puteți vedea acest lucru și în datele de pe pagină. Să trecem acum la pagina 11. Primul studiu care se concentrează pe impactul tipului de birou asupra satisfacției la lucru angajaților și, și sănătăților. Studiul uh, s-a concentrat pe angajați din zona orașului Stockholm, din diferite sectoare de afaceri și uh, au urmărit câteva sute de persoane. Să trecem acum la următoarele două pagini, unde vedem uh, analiza statistică pe care am efectuat-o și ce factori am urmărit care ar putea să influențeze rezultatele. De exemplu, um, de exemplu, activitatea profesională a angajaților și um, comportamentul și personalitatea acestora afectează felul în care se raportează la diferitele uh, tipuri de lucru. Să trecem acum la pagina 15. După cum vedeți în tabel, cercurile albe arată impact pozitiv și cercurile negre arată impact negativ al factorilor prezentați vedem că doi factori se remarcă prin influența pozitivă pe care au asupra sănătății emoționale și fizice a angajaților. Rezultatele arată că birourile individuale au o influență pozitivă. Și de asemenea, am descoperit și că birourile pe tip de activitate, cele de tip flexibil, au o influență pozitivă în ce privește spațiile deschise, în special cele de dimensiuni medii și mici, afectează în mod negativ angajații. În ce privește satisfacția la locul de muncă, din nou, birourile pe tip de activitate, de tip flexibil și cele împărțite de 2-3 oameni au impact pozitiv. În timp ce birourile individuale influențează pozitiv doar când este vorba de anumite tipuri de activitate. Iar uh, birourile de tip flexibil, care se concentrează pe munca în echipă, uh, se diferențează de celelalte două categorii și voi reveni la acest lucru. Acum să trecem la studiul al numărul 2, care studiază legătura între spațiile de birouri și uh, percepția asupra conducerii. Studiu care s-a concentrat pe zona Stockholm. Să trecem la al treilea studiu, unde am folosit mai multe uh, mai multe date statistice pentru a putea surprinde mai multe dimensiuni ale studiului. Birourile împărțite de 2-3 oameni duc la o percepție mai negativă asupra conducerii, în timp ce influența cea mai bună pare să o aibă par să o aibă spațiile deschise de dimensiune medie, cu alte cuvinte cele care afectau în mod negativ sănătatea angajaților. O explicație probabil ar fi că într-un astfel de spațiu de lucru, angajații sunt uh, lucrează aproape de conducere, ceea ce afectează în mod pozitiv imaginea pe care angajații o despre conducere. Să trecem acum la pagina 19, uh, unde prezentăm rezultatul spațiului de lucru asupra contribuției la, la atmosfera de lucru. Cu alte cuvinte, în ce măsură sunt angajații că spațiul de lucru afectează performanța și confortul și nivelul lor de satisfacție la locul de muncă. Următoarea pagină, pagina numărul 20, arată că un tip de spațiu de lucru numit hot desking are cel mai mare impact negativ. El diferă de birourile flexibile prin următoarea caracteristică. Nu ai acces la facilitățile de asistență și susținere a diferitelor activități. Ce definește acest tip de spațiu de lucru și anume hot desking este că, nu, că angajații nu au un birou al lor. Deci uh, nu este de mirare că afectează cum se simt angajații la locul de muncă. Și după cum vedeți și din rezultatele studiului, și angajații au spus că resimt lipsa accesului la diferitele facilități. Și puteți vedea, de asemenea, că femeile resimt mai mult efectele negative când vine vorba de birourile de tip mixt. Poate sensibilitatea față de munca în echipă afectează acest rezultat, nu este concludent încă. Să mergem mai departe la pagina 21. Aici puteți să vedeți uh, analiza privind corelațiile. Am dorit să studiem aici în ce fel contribuie accesul la facilități pentru diferite activități la percepția angajaților privind uh, activitatea lor și am descoperit că 10% din satisfacția cu, față de lucrul de față de locul de muncă se leagă direct de accesul la diferite facilități și la diferite medii de lucru. Și când am studiat acest lucru, am văzut că dacă angajații au acces la spații dedicate în care să se poată concentra, vedem o corelație foarte mare cu satisfacția angajaților. Să încercăm să tragem concluziile pe urma celor trei studii în ce privește un spațiu de lucru adecvat. Ce contează? Cele trei studii arată că în ce privește un spațiu de lucru bun, de la pagina 23 și 24 rezultă că este foarte importantă componenta de control și de aceea probabil birourile tip flexibil sunt cotate mai bine decât altele. Dar, după cum arată pagina 24, vedem că un mediu bun de lucru oferă și stimulente pozitive. Un astfel de stimulant poate fi interacțiunea cu colegii, dar doar în cazul, în situațiile în care aveți nevoie de această interacțiune și nu atunci când vă deranjează. Și de asemenea este foarte important spațiul de lucru în sine, cum arată, care poate fi îmbunătățit prin um, amplasarea de uh, plante sau prin a avea grijă să avem o vedere bună de la birou. Acestea sunt concluziile studiilor și pot răspunde mai târziu la întrebări. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señora Bodin. mulțumesc foarte mult, doamna Bodin. Voi da acum cuvântul, vă voi da cuvântul dumneavoastră pentru a pune întrebări celor două doamne care ne-au ținut prezentări. Îi dăm cuvântul domnului Pexa Micula. Aveți cuvântul dacă sunteți pe Uh, I hope you can hear me. Da, sunt conectat. Sper că mă puteți auzi. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru această introducere frumoasă și, bineînțeles, pentru organizarea acestui atelier. Cred că este foarte important să vorbim despre acest subiect mă ocup de o echipă mică și, drept consecință, mi se pare că bunăstarea colaboratorilor mei este foarte importantă. Și având în vedere că petrecem foarte mult timp la birou, chiar e foarte important să menținem un echilibru bun între viața personală și viața profesională pentru a putea fi productivi cât se poate de mult. Dacă am învățat ceva în urma crizei COVID-19 este că tehnologia de astăzi ne permite să lucrăm de la distanță, să fim mai flexibili, mai eficienți. Din nefericire însă am văzut că multe locuri de muncă nu erau uh, pregătite pentru acest salt digital. Aș dori așadar să îi încurajez pe angajatori și mai ales instituțiile europene să investească în uh, soluții deschise care sporesc eficiența și în același timp încurajează inovarea și transparența față de public pentru a permite cel mai înalt nivel de satisfacție. Cred că toată lumea ar trebui să poată avea un cuvânt de spus în organizarea spațiului de lucru pentru că nu putem găsi o soluție care să se potrivească pentru toată lumea. Trebuie să ținem cont de natura activității și de nevoile fiecăruia. În cele din urmă, dacă vorbim de deschiderea spațiilor de lucru, cred că este important să luăm în calcul și acele aspecte ce țin de uh, intimitate, de confidențialitate. Vă întreb dacă acest element a fost luat în calcul în studiile dumneavoastră și care este impactul asupra intimității, pentru că acolo unde spațiile deschise sunt recomandate, există întotdeauna posibilitatea de a include o serie de mici spații personale, private. Iată câteva observații care mi-au venit în minte în timp ce ascultam intervențiile inițiale. Mulțumesc, Miculas. Și eu am câteva întrebări, nu știu dacă le putem uh, da timp la dispoziție invitatelor noastre pentru a intra în amănunte, având în vedere că nu avem uh, foarte mult timp la dispoziție pentru prezentări. Aș vrea dacă puteți să intrați în mai mult amănunte referitor la felul în care spațiile deschise influențează sănătatea și satisfacția angajaților în funcție de gen, Doamna Bodin deja ne-a spus câte ceva în acest sens și în funcție de vârstă, bineînțeles, dacă acest nivel de satisfacție se poate schimba după un anumit timp, care este evoluția, așadar, de la începutul folosirii acestor spații, după un anumit timp. Uh, dacă ar putea, de asemenea, exista probleme de tip interpersonal când vine vorba de alegerea locului, când vorbim de metoda hot desking, dacă fiecare își alege locul uh, unde lucrează, dacă există un sentiment de apartenență care ar putea genera probleme. Dacă cineva și-a ales un loc și altă persoană vine în ziua următoare și alege același loc, iar persoana inițială nu mai poate așadar avea acces la locul uh, ales inițial. Aș vrea să știu de asemenea cum pot fi implicați angajații în conceperea acestor spații de lucru. Dacă um, cunoașteți fenomenul celui de-al patrulea perete care permite angajaților să creeze un spațiu individual în aceste spații deschise. Ce părere aveți? Ar trebui să se evite sau din potrivă să se permită? Mulțumesc că acestea sunt întrebările mele. Acum vă dau cuvântul, doamnă Bodin, aveți patru minute pentru a răspunde, după care dăm cuvântul uh, doamnei Hapagangas. Da. Destul de multe întrebări. Uh, Înainte de toate, în ce privește confidențialitatea și intimitatea, nu am prezentat studii, însă e dovedit științific că cre- scadem, cer scuze, uh, intimitatea, pentru că uh, în spațiile deschise uh, Așa stau lucrurile. Nu ar trebui să fie însă o problemă dacă sunt bine concepute și subliniez bine concepute, pentru că studiile au arătat că există diferențe între felul în care sunt structurate birourile deschise. Accesul este foarte important. Trebuie să existe spații de sprijin în apropiere, trebuie să existe uh, varietate în funcție, bineînțeles, de uh, tipul de activitate care se va derula în acel spațiu. Cred că o altă întrebare se referă la vârstă. În studiile mele am încercat întotdeauna să văd tipul de birou, ce spațiu, ce influențare. Există studii care arată că vârsta joacă un rol se pare însă că problema, de fapt, o reprezintă zgomotul. De altfel, principala problemă dacă lucrezi într-un spațiu deschis, dacă împarți spațiul de lucru cu alții, dacă nu ai acces la un spațiu individual de lucru unde să te poți concentra. Femeile și angajații mai în vârstă tind să aibă probleme în acest sens în comparație cu angajații mai tineri. Iată ce am uh, descoperit în urma cercetărilor mele. Și mai era o întrebare, cred, uh, o a treia întrebare, nu mi-amintesc, sincer. Puteți să o repetați? Da, în uh, ce privește felul în care se poate adapta angajatul, cum se adaptează de altfel de la început, când începe să lucreze în acel spațiu, pe măsură ce trece timpul și dacă pot exista probleme uh, când vine vorba de sentimentul de apartenență la acel spațiu. Da. Uh, ați uh, atins miezul problemei, <laughs> pentru că e important pentru fiecare angajat să simtă, să aibă un sentiment de apartenență și s-a aflat, eh, s-a descoperit că avea un eh, spațiu personal de lucru care nu există, de pildă, eh, în ce privește metoda hot desking. Cred că nu ar trebui însă să o luăm în calcul, după părerea mea, este o metodă greșită de lucru care nu ar trebui folosită. Lucru de altfel confirmat de studii. Din nou, este important să există un spațiu de sprijin în uh, ce privește spațiile deschise bazate pe activitate. Metoda de lucru contează și accesul la soluții digitale bune. Dacă nu există acest lucru, nu um, va putea funcționa, pentru că aceste structuri flexibile uh, se bazează pe uh, toate aceste soluții. Sau s-a descoperit în studiile bazate pe metodele flexibile de lucru că um, direcția pe care o marchează uh, managementul este foarte important. Pentru că dacă superiorii uh, lansează tonul, arată cum ar trebui, care ar trebui să fie atitudinea și ajută angajații să găsească noi metode de lucru, atunci um, și atitudinea angajatorilor va fi mult mai deschisă. Um, superiorii trebuie să fie mult mai prezenți, lucruri pe care le-am văzut altfel și în aceste vremuri ale pandemiei, pentru că um, angajații pot dispărea, pot, se pot simți izolați, alienați față de organizație. Iată de ce superiorii trebuie să fie implicați, trebuie um, să participe și să contribuie în acest fel cu soluții digitale la adaptarea angajaților. Doamna Hapakangas, dacă puteți răspunde la um, aceste întrebări, dacă, puteți, dacă doriți uh, să insistați, să dați mai multe amănunte referitor la un subiect uh, pe care nu l-ați putut dezvolta mai devreme. Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Sunt de acord cu toate cele, spus, toate cele spuse de doamna Bodin Danielson mai devreme. Este foarte important ca biroul să fie bine conceput. Asta presupune ca angajații să fie implicați pe toată durata procesului în conceperea spațiului. Trebuie să existe un dialog pentru ca acestea să-și exprime îngrijorările pentru a putea ajunge la o soluție care să permită folosirea spațiului în scopul uh, conceput. După cum spuneați, adesea um, angajații se confruntă cu probleme în ce privește folosirea acestui tip de spațiu de lucru și încearcă să um, găsească un loc, un post um, de lucruri care să nu se schimbe adesea. Poate depinde de sarcinile care trebuie îndeplinite, dacă, de pildă, cineva trebuie să lucreze cu multe documente sau dacă vorbesc la telefon tot timpul acest tip de structură, de spațiu de lucru, nu e favorabilă acestei activități, este mai degrabă favorabilă pentru acei angajați care trebuie să colaboreze care, pentru o activitate care presupune colaborarea mai multor echipe, colaborarea în mai multe între mai multe persoane sau o activitate care presupune o îmbinare între colaborare și activitate individuală. Deci au nevoie atât de uh, intimitate cât și de un spațiu de muncă colaborativă. În ce privește folosirea celor uh, zone, spații liniștite, cred că aceasta a fost prima întrebare, uh, S-a realizat un studiu în Finlanda referitor la organizațiile publice. A fost de altfel un studiu, a fost de altfel o clădire a guvernului. Um, Acolo spațiile, numărul spațiilor liniștite de lucru era unul uh, deosebit. Erau foarte multe spații liniștite, așadar, în apropierea la îndemâna angajaților, iar rezultatele au fost uh, pozitive. Așadar, atunci când oamenii aveau nevoie, aveau nevoie de un spațiu liniștit, aveau acest spațiu tot timpul la dispoziție. În ceea ce privește sentimentul de apartenență și interacțiunea este un subiect deosebit de complex când vine vorba de spațiile de muncă. Calitatea mea de psiholog adesea cred că organizațiile au o viziune prea simplistă, problema e mult mai complicată spațiile deschise pot avea mai multe efecte asupra ale interacțiunii, anumite aspecte ale interacțiunii se pot îmbunătăți în timp ce altele se pot vedea afectate. De pildă, sentimentul apartenenței, apartenenței sentimentul de comunitate e greu de apreciat cum este afectat acesta în general. Depinde de organizație, depinde de spațiu și de alte aspecte fundamentale. Colaborarea și interacțiunea nu sunt determinate de spațiul fizic, sunt mai degrabă determinate de cultură și de dorința de a colabora, de convingerea pe care au oamenii că este în avantajul lor, e uh, pozitiv pentru activitatea lor să colaboreze. Iată mai multe elemente așadar care uh, contribuie. Mă întreb dacă am răspuns la toate întrebările dumneavoastră, dar cam atât uh, deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc îndurora. Cred că domnul Cuș încearcă să adreseze o întrebare, a încercat să ia cuvântul. Dacă puteți, vă dau cuvântul. Dacă nu, lăsăm întrebarea pentru dezbaterea generală. Dacă sunteți uh, prezent, vă rog, apăsați pe butonul pentru a ridica mâna. Bună, me comunica. Mi se spune că nu, că nu se poate. Domnule Cuh, la dezbaterea generală, veți avea timp pentru a lua cuvântul. Sperăm că între timp să vă puteți rezolva problemele tehnice. După aceste prezentări deosebit de interesante referitoare la spațiile deschise și efectul lor asupra angajaților, trecem să analizăm exemple concrete în interiorul instituțiilor europene. Ca până acum, am să dau cuvântul invitatelor noastre. Înainte de toate, dau cuvântul doamnei Martina Salonso, Comitetul de Întreprindere al Curții Europene de Justiție. Doamna Martinez, vă mulțumesc pentru prezență. Aveți cuvântul. Yes, and uh, I would like to thank you on behalf of the members. Mulțumesc și vreau să vă mulțumesc în numele Comitetului Personalului de la Curtea Europeană de Justiție. Ne vom prezenta efortul nostru și feedback-ul dat pe spațiul deschis. Vreau să vă spun clar că nu suntem un sindicat, e vorba de Comitetul Personalului care e ales de personal, nu doar pentru a reprezenta relația cu administrația, ci și pentru a coopera în uh, de a coopera cu administrația, făcând sugestii, transmițând opinia personalului, uh, ajutând la bunul mers al lucrurilor. La Curtea Europeană de Justiție, uh, cel mai adesea, fiecare funcționar avea un birou individual sau, în cazuri mai rare, uh, doi sau trei lucrători împărțeau în același birou. În 2013, Curtea Europeană de Justiție a considerat atunci când a reintegrat o parte a personalului în uh, localurile renovate, să inițieze un proiect pilot pentru a experimenta un spațiu deschis rezervat directoratului pentru clădiri și securitate, precum și directoratului pentru uh, IT. În instituția noastră, spațiile deschise au fost numite birouri dinamice. Obiectivul era de a spori dinamica de grup, de echipă, pentru a exista o mai bună comunicare între colegi și pentru a spori productivitatea și, efic- și eficiența. Când am sosit în 2015 la Curtea Europeană de Justiție, îmi amintesc că toți colegii mei se plângeau zilnic despre spațiul deschis uh, un etaj întreg era un spațiu deschis și cu foarte puțini colegi care lucrau acolo. Eu am lucrat și în uh, domeniul privat și într-un spațiu similar uh, erau 50 până la 80 de lucrători comparativ cu 20, maxim 30 de persoane la curte. Cum s-a spus și în alte prezentări, nu, intimitatea era problema principală. Uh, nu vei merge să vorbești cu o colegă despre copilul ei bolnav dacă nu vrei să știi ca tot etajul să știe despre asta sau despre o problemă uh, de uh, organizare internă a muncii vis-a-vis -vis de uh, cineva dintr-o altă echipă. Vă spun aceste lucruri pentru că sunt exemple cunoscute. Asta se întâmpla în spațiile deschise și astfel de mici probleme se repetau zi de zi. De unde uh, decizia tipică a fost luată de management fără consultarea personalului de a avea un astfel de spațiu deschis, considerându-se că e cel mai bine. Opinia personalului nu a fost luată în considerare de la bun început și Mulți colegi preocupați de la bun început uh, al acestui proiect de birouri dinamice s-au plâns uh, la Comitetul Personalului și astfel noi am redactat mai multe memorandumuri în atenția uh, ierarhiei, dar nu am primit un răspuns favorabil. În 2017, nou alesul Comitet al Personalului a decis să ia o nouă abordare, anume, mergând la sursa problemelor, adică obiectivele pe care vrea să le îndeplinească acest proiect de spațiu deschis. Era staful mai eficace și mai productiv în aceste spații deschise? Comunicau ei oare mai bine? Exista realmente o dinamică de echipă? Era personalul satisfăcut cu munca pe care o produceau de când s-au instalat în acest nou mediu, în acest spațiu deschis? Pentru că toate acestea au un impact asupra motivației fiecăruia, nu așa? Iată întrebările pe care noi le-am pus. Vedeți pe slide-ul numărul 3 că am făcut o, un sondaj printre colegi la vremea respectivă pentru comitetul personal, era un lucru excepțional. Și sondajul nostru se concentra pe două lucruri. Condițiile de lucru și calitatea vieții la locul de muncă. Și vorbim de uh, funcționari de la directorate diferite. Trei tipuri diferite de muncă. IT, securitate și logistică. Am primit o rată de răspunsuri de 70% și cifrele pe care vi le arăt combină rezultatele celor trei sondaje. S-a spus deja și în alte prezentări Problema reală era confortul acustic. 89% au, uh, s-au simțit mai puțin confortabil decât în birou individual, probleme de concentrare, de eficacitate, productivitate. 61% au um, reclamat lipsa de confidențialitate, o problemă foarte mare. Managerul meu era la doar câțiva metri de mine și uneori Uh, mi lăsa hârtii pe birou ca eu să le procesez, uh, lucruri, documente desemnate, uh, documente confidențiale. Și era o problemă pentru că toată lumea trecea pe lângă mine, pe lângă biroul meu, în drum spre biroul șefului și <laughs> vedea aceste documente. Deci era o problemă în sine. A trebuit să găsim soluții pentru astfel de probleme zi de zi. Dar, repet, vorbim de confidențialitate, productivitate, zilnic, zilnic, uh, astfel de probleme apar la locul de muncă. Pe slide-ul 4 vedeți mm, o discuție a uh, principiului lui Carlson, pentru că el, cred, rezumă uh, situația. Orice întrerupere a muncii va aduce cu sine o pierdere semnificativă de timp. Discuții între colegi, un telefon, uh, colegii de la asistența IT trebuiau să fie pe speaker în timp ce lucrau pe computer pentru a da răspunsul. Uh, aveai câte 5-6 persoane vorbind pe speaker uh, în jurul tău. Concentrarea, mare problemă problemă care nu te confrunți într-un birou individual. Mulți colegi s-au mutat din birouri individuale în open space mm, printr-o abordare uh, a politicii ușii deschise. Deci dacă ușa e deschisă, înseamnă că nu deranjezi, poți aborda colegul. Dacă ușa e închisă, înseamnă că trebuie să-l lași liniștit. Ne întrebăm dacă spațiile deschise sunt, aduc realmente uh, un randament la investiție. Am uh, secționat rezultatele sondajului pe directorate. Primul pe care îl vedeți se referă la IT, al doilea la clădiri și al treilea la logistică vedem un declin al eficacității. Vedeți că 61% dintre colegii de la Directoratul pentru IT simțeau o scădere a eficienței și doar 38% în logistică. Vedem aici că nu fiecare a fost impactat la același nivel, ci depinde foarte mult de tipul de muncă pe care o derula. IT-ul e o muncă sedentară, construcția e un mix între uh, lucr- uh, nomad și cel sedentar, în timp ce logistica, uh, în mod esențial, e o muncă de tip nomad. Impactul, deci, e diferit în ce privește locul tău de muncă. În slide-ul 6 vorbim de perioada 2017, după sondaj, în iunie 2017 am publicat rezultatele sondajului și raportul. Situația e descrisă de sondaj. Opțiunile sunt ceea ce noi am prezentat în raportul nostru și propunerile s-au bazat pe diferitele opțiuni identificate. Sugestia alegerii cea mai adecvată uh, Noi am considerat că mm, Open Space-ul construit în 2013 a fost un proiect pilot. Potrivit rezultatelor primite și analizate, ținând seama și de realitatea activității, Comitetul Personalului a invitat administrația să rămână foarte atentă la preocupările formulate de personal, al cărui obiectiv e mereu acela de a oferi o muncă de calitate și pentru a garanta Succesul unei reconfigurări a spațiului deschis, implicarea colegilor vizați de birourile Open Space, este esențială din punctul nostru de vedere. Un dialog constructiv este esențial și aduce beneficii. În ianuarie 2018 am prezentat aceste rezultate administrației. În aprilie 2018 um, s-a creat la nivel de administrație un grup de lucru condus de directorul pentru infrastructură și logistică, plus un membru al fiecărui serviciu care lucra în spațiul deschis, plus un membru al Comitetului Personalului. În decembrie 2019, impactul a fost ca directorul IT să ne trimită un e-mail tuturor funcționarilor din directorat solicitând, întrebându-ne două lucruri, cum îmi amintesc. Doriți să reveniți la un birou închis, individual, și dacă da, sunteți de acord să aveți un birou mai mic, pentru că potrivit calculelor, și-a dat seama că nu era suficient spațiu pentru toată lumea într-un birou individual potrivit regulilor care spun că mm, un administrator trebuie să aibă mai mult spațiu decât un asistent și așa mai departe. Toată lumea a răspuns că e de acord cu un birou mai mic și acum la directoratul pentru IT am revenit fiecare la birouri individuale. Colegii mei administratori au aceleași birouri cum am și eu ca asistent. Da, destul de mici, dar e mult mai ușor să te concentrezi pentru a lucra pe o temă, să zic, mai delicată în biroul tău sau să discuți cu un coleg, să lucrezi împreună cu un alt coleg în propriul tău birou, fără a deranja pe ceilalți. În același timp însă, și am să închei cu asta, nu cred că spațiul deschis e suficient. Avem încă 18 colaboratori care lucrează într-un spațiu deschis. Vă imaginați un uh, uh, birou de primă linie în care să nu fi uh, însoțit și de alți colegi. Ce te faci când ai un client problemă, dacă nu e nimeni lângă tine să te ajută? Ca să nu mai vorbesc, că ai nevoie de un martor atunci când un client se plânge și uh, trebuie să rezolvi o situație delicată. Uh, la tribunal și în birourile judecătorilor au, am avut colegi care lucrau în open spaces. Există o echipă de IT care a trebuit să lucreze în open space pentru că sunt project manager, au un birou partajat, e adevărat, mic, dar sunt 4-5 persoane la capătul unui hol, unui uh, etaj. E adevărat că e un spațiu deschis, dar închis față de restul, deci acustica e destul de bună și nu e un spațiu invaziv pentru munca lor. E adevărat că am lucrat de acasă pe, într-o luni de zile. Președinta... Ați putea, vă rog, să vă... Señora Martínez, eh, puede... Doamna Martínez, ați putea să luați cuvântul, dar v-aș ruga să vă încheiați prezentarea. Thank you for your attention. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Gracias. Después tendremos... Vă mulțumesc. Urmează și o serie de întrebări și răspunsuri și puteți să adăugați dacă mai rămas ceva și acum. Îi spun bun venit domnului Jose Carascosa Morena, director principal al Direcției pentru Informații, Loc de Muncă și Inovație de la Curtea de Conturi. Domnule Carascosa, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă dau cuvântul pentru 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Garcia, și le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul până acum. Sunt director principal la Curtea de Conturi, la Direcția pentru Informație, cu de Muncă și Inovație și voi face o scurtă prezentare um, în ce mă privește. Provin din domeniul IT și din 2016 mă ocup și de uh, clădirile ECA. Mi-am structurat prezentarea în mai multe capitole. În ce privește spațiile de muncă, ce concluzii am tras și care este viitorul. doresc să prezint câteva informații despre Curtea Conturi. În primul rând că deținem în proprietate birourile noastre. În al doilea rând, principiul pe care lucrăm este că dorim ca a, toți angajații să fie în același loc, să nu fie dispersați în tot orașul, ca cum se întâmplă la alte instituții. Deci, din 2007 ne-am stabilit într-un singur campus uh, la Luxemburg, care este compus din trei clădiri construite în momente diferite, 2008, 2013 și 2012. Clădirile se numesc ca 1 ca 2 și ca 3 Un alt principiu al nostru este austeritatea. Face parte din ADN-ul nostru. Dar dorim, de asemenea, să fim și un loc de muncă atractiv, care să ofere siguranță este important pentru instituțiile mai micuțe și mai ales cele care sunt la Luxemburg, care au dificultăți în a atrage angajați. Mai departe, trebuie să ținem cont de faptul că auditul presupune muncă în echipă și muncă individuală, așa că încercăm să înlesnim colaborarea între angajații noștri. Mai departe, dorim să avem un mediu de lucru inovator, atât, physical, cât și, atât fizic cât și digital. Deci angajații noștri sunt angajați cu a lucra la distanță și acum ne concentrăm pe o abordare mai colaborativă cu cei care sunt uh, audiați și cu celelalte instituții europene. Și ultimul principiu pe care îl avem este că dorim să nu avem un impact negativ asupra mediului înconjurător și să facem tot posibilul în acest sens în măsura în care este proporțional cu beneficiile. Cum vedem noi un mediu de lucru modern? Cred că este foarte evident și din prezentările anterioare. Avem trei piloni în ce privește spațiul de lucru la noi, așa nume spațiile fizice, tehnologiile și politicile instituționale. Avem uh, a pune la dispoziția angajaților birouri individuale și duble, dar și uh, bucătării mici sau uh, uh, zone pentru munca în echipă sau zone unde se poate lucra în liniște sau um, săli de reuniune mici. Următorul pilon reprezintă tehnologia. În primul rând, pune la dispoziție laptopuri pentru toți angajații și facem acest lucru încă de acum 10 ani. Probabil că suntem printre primele instituții europene care au oferit această posibilitate tuturor angajaților de a fi mobili. De asemenea, oferim acces de la distanță la platforma noastră. Folosim și videoconferințe pentru a reduce deplasările, mai ales la Bruxelles, și odată cu um, efectele epidemie de coronavirus, a trebuit să accelerăm pasul. Avem, de asemenea, punem accentul foarte mult pe tot ce este digital și toate procesele se desfășoară mai mult electronic acum. Și tot în ce privește tehnologia, trebuie să subliniem că tehnologia are la bază oamenii. Deci tot ce punem noi la dispoziție nu ar putea să existe în lipsa echipelor care susțin toate aceste inovații tehnologice. Și cel de-al treilea pilon se referă la politicile instituției noastre, cum ar fi avem o politică pentru telemuncă, o politică de politică privind timpul de lucru flexibil și o politică privind mediul. Doresc să subliniez că toate aceste politici sunt susținute de conducerea noastră. Care sunt care este abordarea noastră când vine vorba de spațiul de lucru deschis și de muncă în general? Odată construcția ultimei clădiri, în 2012, am avut am pus la dispoziție mai multe spații pe care le puteți vedea în prezentare, de exemplu spații deschise sau spații de um, ședință cu pereți transparenți, unde oamenii se pot întâlni și pot să colaboreze. Și în urma uh, ne analiză, în 2016 am renovat unul din etajele clădirii K1 și am transformat, transformat birourile departamentelor uh, de la serviciul juridic și, uh, și infrastructură. Angajați-o la expoziție încăperi uh, mai mici în care se pot concentra și încăperi în care pot să colaboreze. De asemenea, am avut grijă să achiziționăm uh, mobilier ergonomic și care să fie plăcut din punct de vedere estetic. Este foarte important să avem lumină naturală, să avem mobilier comod. Sunt uh, aspecte foarte importante și dacă ele lipsesc, atunci angajații nu se simt confortabil. Toate aceste concepte care au uh, avut succes vor fi folosite în proiectele pe care le avem în vedere pentru viitor, inclusiv un proiect care va demara în curent și anume renovarea clădirii K2 pe care sperăm să îl terminăm până în 2022. Dorim să facem bunătățiri tehnice și în ce privește mediul înconjurător, dar și să facem ino- ceva inovativ în ce privește spațiul de lucru. Din fericire, putem să oferim uh, birouri individuale pentru toți angajații, acest lucru nu se va schimba, dar putem crea spații colaborative, deoarece vom elimina arhivele. Avem foarte multe spații folosite pentru arhivarea documentelor și nu mai, este, nu mai sunt necesare odată ce trecem tot mai mult la uh, procese digitale. Spațiile acestea pentru arhivă se află în mijlocul clădirii și pot fi refolosite pentru a face spații colaborative sau uh, mici spații în care se poate lua cafeaua, care să aibă parte de lumina naturală. Și un alt proiect uh, reprezintă și reînnoirea progresivă a birourilor individuale, iar unele spații din clădirea K3 uh, sunt transformate în locuri unde se poate lua cafeaua într-un viitor post-COVID, cum vor arăta lucrurile. Din nefericire, ne aflăm în continuare în mijlocul epidemiei. Nu pot să prezic lucrurile cu multă exactitate, dar pe termen lung putem spune că se va schimba modul în care ne desfășurăm activitatea. Deja vedem schimbările, se lucrează mai mult de acasă, vedem că avem astfel de reuniuni virtuale. Ne-am adaptat foarte repede și foarte eficient, dar avem în continuare foarte multe provocări a cărora să le facem față în viitor. A zice că am făcut față cu brio într-o primă etapă în a trece la a lucra de acasă, ținând cont că avem o mie de angajați și de a face această tranziție cât mai lin și fără probleme. Am depășit acest moment, iar acum ne confruntăm cu noi provocări. Avem nevoie de contact inter- interpersonal și vom avea nevoie și mai mult în viitor, așa că trebuie să ținem cont de faptul că interacțiunile vor fi altfel în viitor. Vom avea nevoie tot mai mult de spații comune pentru a putea să interacționăm cu colegii noștri. Observăm și noi tendințe în ce privește tehnologia. De exemplu, este nevoie de ședințe hibrid tot mai mult, cum este această ședință. Va trebui să ne adaptăm la noile condiții, la cum vor fi lucrurile în viitor și putem spune că digitalizarea este impusă de circunstanțe. Pentru a reaminti ce a spus colega mea, în ce privește intimitatea și concentrarea, din nou aici trebuie să privim lucrurile în perspectivă digitală, primim tot timpul notificări, anunțuri, mesaje pe chaturi și suntem întrerupți digital. Deci nu este vorba de întreruperi în persoană, ci digitale. Cred că sunt și multe oportunități legate de această criză. În ce privește eficiența, am, aș spune că suntem mai eficienți sau oricum că suntem la același nivel de eficiență cred că avem foarte multe oportunități de care putem să profităm, de exemplu, să lucrăm mai mult uh, electronic să folosim mai multe documente pe hârtie, să facem naveta mai puțin și trebuie să ne adaptăm felul în care uh, abordăm uh, managementul pentru a ne adapta la noile condiții. În concluzie, aș spune că Noile concepte deja au rezolvat ușor situația de a alege între birouri individuale și spații colective. Și cred că acum trebuie să ne concentrăm tot mai mult pe spațiul de lucru digital, care a început să câștige teren în ultimele luni tot mai mult. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Carascosa și aici uh, avem foarte multe perturbări. Și acum voi uh, da cuvântul mai departe domnului Beckett, uh, șef al Direcției pentru Infrastructură și Logistică a Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi și vă dau cuvântul. Mr. Beckett, can you press the speak button? Domnule Beckett, vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Mă puteți auzi? Da, vă vedem și vă auzim. Mulțumesc. Mulțumesc. În ce privește Bruxelles, avem aproape 24.000 de angajați permanenți, avem 40 de clădiri și 785 de mii de Uh, metri pătrați de uh, suprafețe de birou. Dacă privim uh, defalcarea între spațiile colaborative, birourile partajate, birouri pentru manageri și birouri individuale, puteți constata că 17% din angajați lucrează în spații colaborative, 477 de acest tip de spații găzduiesc 4300 de angajați. Ne aflăm așadar la limita între spații mici și spații medii colaborative. 38% din personal lucrează în birouri partajate, unde lucrează două sau um, trei persoane și 46% din angajați în birouri individuale. Un uh, lucru important de luat în calcul este că 50% din personal nu se află, nu lucrează în birouri individuale. Am analizat de asemenea problema birourilor partajate și conform sondajului de satisfacție a personalului sunt considerate ca fiind uh, opțiunea mai puțin dorită. În uh, contextul dual, în primul rând, la nivel politic, ne așteaptă Pactul Ecologic European, lucru care ne face să analizăm amprenta de carbon. Am analizat amprenta de carbon a instituțiilor noastre și reiese că patrimoniul imobiliar este răspunzător de aproape 35% din emisiile totale de dioxid de carbon. și diferitele întâlniri la care participă experți externi reprezintă aproape 22% din emisii. La nivelul Uniunii, patrimoniul imobiliar este răspunzător de aproape 50% din emisii, lucru care arată că uh, Patrimoniul imobiliar eh, e în condiții destul de bune, însă trebuie în continuare făcut un efort. Trebuie să vedem cum fiecare metru pătrat poate fi făcut mai ecologic. Asta înseamnă că trebuie să încercăm să ne îmbunătățim eh, spațiile de birouri, să îmbunătățim clădirile într-un context în care deja ne-am angajat să reducem spațiul de birouri pe care îl ocupăm cu aproape 50.000 de metri pătrați. Este un element care contribuie de asemenea în, la noile moduri de a lucra. Anul trecut uh, s-a emis o comunicare referitoare la acest subiect uh, și pe marginea bunăstării pentru viitor, care ia în calcul și folosirea elementelor de IT ne-am bazat pe comportament, pe felul în care personalul poate fi gestionat diferit, stabilind obiective și nu insistând asupra prezenței fizice la birou. Cum se gestionează tehnologia și cum se gestionează pauzele la locul de muncă. Ne aflăm într-un context deosebit, criza COVID, Am văzut cum uh, restricțiile din luna martie au fost introduse în mod abrupt și au provocat o schimbare abruptă a modului de lucru. Am văzut însă cum lucrul de la distanță funcționează. La nivelul comisiei avem 32.000 de conexiuni de la distanță la serverul nostru. Aici intră de asemenea angajații contractuali. Am constatat așadar nu doar că funcționează, ci e aproape la fel de eficient ca atunci când suntem prezenți fizic la birou, dacă nu chiar un pic mai eficient. pe post uh, de anecdotă. Se vorbește la comisie în ultimii 10 ani, se tot vorbește de um, a renunța la um, hârtii și am reușit să facem asta în 5 zile. A trebuit să învățăm uh, din mers, să ne adaptăm la așa numita noua normalitate. Și s-ar putea ca personalul să dorească în mod justificat o capacitate mai structurată de a lucra de la distanță, lucru care, bineînțeles, va avea un impact asupra felului în care sunt distribuite spațiile de lucru. După cum spuneam, avem spații colaborative unde lucrează în, între 9 și 12 persoane uneori. Probabil uh, numărul lor va crește pe viitor, însă vrem să facem totul bine, să fie interesant pentru angajați să poată face față nevoilor hibride de organizare a întâlnirilor și să ținem cont de faptul că personalul lucrează de la distanță și când va reveni uh, la locul de muncă, pentru că vrem ca ei să revină săptămânal, frecvent, constant, să poată interacționa cu colegii în cadrul întâlnirilor, să socializeze pentru a evita sindromul izolării. În acest scop avem nevoie, bineînțeles, de mai multe săli de întâlnire, mai multe săli de relaxare și zone liniștite, săli liniștite. Dacă ești la birou, în scop fie um, al unor întâlniri uh, profesionale sau, din potrivă, în scop personal. Pentru a finaliza prezentarea și de dragul uh, da, respectării timpului, discutăm frecvent acum de noua normalitate. Aici intră și nevoie, nevoile pentru angajații de acasă. De ce au nevoie acasă pentru a lucra bine, um, dincolo de un laptop, de pildă, de serviciu. Care sunt nevoile pactului ecologic european? Cum putem să ne reducem în continuare amprenta de carbon? Spațiile de lucru colaborative vor juca un rol important în această discuție și trebuie să vedem ce vom uh, face, ce abordare um, la ce abordare vom recurge în momentul în care începem să renovăm treptat parcul imobiliar. Vă propun, având în vedere că um, deja avem o mică întârziere, să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, domnule Beckett. Încheiem cu acest bloc și avem uh, norocul de a avea alături de noi pe doamna Linus, directora generală Um, serviciului de Logistică a Parlamentului European. Doamnă Linus, după cum vă puteți închipui, sub părerea dumneavoastră referitor la spațiile deschise și tot ce a fost discutat până acum uh, ne interesează enorm. Vă dau cuvântul pentru a ne împărtăși părerile dumneavoastră cu noi. Vă rog. So, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Garcia, pentru această oportunitate. Aș vrea să fac un mic comentariu mai degrabă decât o prezentare, pentru că eu cred că uh, ambele experte ne-au oferit puncte de vedere extrem de interesante pe această temă, precum și colegii mei de la uh, celelalte instituții europene și aș prefera să spun că la Parlamentul European noi am avut exact uh, discuții similare în ultimii șase, șapte ani și am profitat de experiența colegilor bunăoară de la Curtea de Conturi, un vecin foarte apropiat în Luxemburg, uh, inclusiv ca spațiu de birouri, la Parlament, spațiile de birouri și de ședințe sunt o temă mult mai complicată, aș spune, datorită faptului că avem trei tipuri diferite de utilizatori sau de public, ca să spun așa. Pe de o parte, eurodeputații, cei uh, peste 700 de membri, uh, iar noi, administrația, suntem aici pentru a uh, îi uh, servi, pentru a-i ajuta să-și îndeplinească mandatul de reprezentanță ai cetățenilor ca atare spațiile de birouri pentru eurodeputați sunt diferite față de uh, cele ale administrației sau ale grupurilor politice, care sunt uh, un alt grup de utilizator, un alt profil de utilizator, ca să spun așa. Biroul Parlamentului, care este organul de conducere împreună cu secretarul general și DG Inlo, director general uh, responsabil pentru toate aceste teme, în 2018 am avut o dezbatere foarte largă în ce privește viitoarele nevoi de clădiri, de logistică și de spațiul de birouri. În aprilie 2018, biroul Parlamentului, într-adevăr, a aprobat o strategie pentru clădiri dincolo de 2019, un document care subliniază prioritățile politica noastră pentru uh, clădiri, securitatea în clădiri și bineînțeles, viitoarele nevoi pentru spații de ședințe. În același document, biroul a aprobat și o anumită configurare și o, niște principii de distribuire a birourilor pentru diferitele categorii de utilizatori. Și dacă începem cu administrația, aș spune că biroul a fost de acord uh, cu principiul flexibilității, pentru ca fiecare directorat general să uh, poată să răspundă comentariul domnului Pexa. Pentru că un același format uh, nu uh, poate mm, fi uh, de serviciu tuturor. Fiecare DG are nevoi uh, diferite. De exemplu, serviciul juridic are o anumită metodă de lucru cu un anumit uh, spațiu diferit de uh, DG-urile pentru politică internă, respectiv externă singura linie foarte clar definită uh, cu respectarea principiilor de mediu și a spațiilor colaborative, dar au fost excluse metodele hot desk. În viitor, toată lumea din administrația Parlamentului va avea un spațiu permanent de muncă. Deci, în niciun caz, nu vom adopta acel hot desking. Și um, ne bucurăm că prezentările uh, doamnei Bodi, respectiv uh, Hapa Casava, au confirmat uh, acest lucru. Vom avea elemente din mediile de muncă flexibile, de exemplu, cu spații colaborative, bucătărioare, așa încât unitățile se poată desfășura muncă colaborativă. S-a discutat mult și despre repartizarea pe metri pătrați. Fiecare directorat general va primi 10-12 metri pătrați pe persoană pe DG și în cadrul fiecărui DG, în linie cu principiile, fiecare director general, prin consultare cu personalul, poate defini în mod mai precis viitoarele nevoi. Și aceste principii deja le-am aplicat în trei noi clădiri deschise aici în Bruxelles, în Luxemburg. Două clădiri aici în Bruxelles au fost deschise de dată recentă și acolo am uh, derulat foarte multe consultări împreună cu managementul DG-urilor respective pentru a răspunde uh, cât mai uh, adecvat nevoilor atât de management cât și nevoilor personalului. avem niște linii clare pentru ergonomia mobilierului, avem um, mobilier de foarte bună calitate pentru uh, administrație. Acum, ce facem pentru deputați? Noi, deputați, mai ales după alegerile din 2019, Uh, eurodeputații care <laughs> erau aici înainte au observat diferența, uh, mai multă flexibilitate, mai mult spațiu atât la Bruxelles cât și la Strasbourg pentru fiecare uh, eurodeputat și biroul său și inclusiv pentru felul în care e configurat biroul, ceea ce respectă odată în plus cu documentul de strategie al biroului Parlamentului European. Vreau să spun că Parlamentul încearcă să urmeze trendurile pentru fiecare grup de utilizatori, dar, sigur, ținem seama și de specificitățile serviciilor noastre, uh, că e vorba de eurodeputați sau de funcționari spațiul de birouri pentru eurodeputație un factor uh, foarte uh, important pentru a-și putea derula uh, activitatea și a-și uh, deplini mandatul da, de cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Garcia, pentru această ocazie de a face acest scurt comentariu în marginea prezentărilor deja uh, făcute. Vă mulțumesc. Muchísimas gracias a usted, señora Linus. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Linus pentru că v-ați alăturat uh, ședințe noastre astăzi. Și acum vom avea o nouă rundă de întrebări pentru cei care au prezentat și mai întâi voi da cuvântul domnului Pexa. Mr. can you press the speak button, please? Domnule Pexa, puteți să apăsați butonul speak, vă rog? Senior Pexa? Domnule Pexa, Miculas, ne auzi? Da, sunt aici. Îmi cer scuze. Era să ratez uh, apelul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările interesante. Cred că discutăm cu toții chestiuni foarte asemănătoare și mă bucur că am primit mai multe răspunsuri privind întrebările mele legate de confidențialitate și intimitate, deoarece nu sunt singurul care se confruntă cu această problemă. Mă întreb uh, cum vor arăta lucrurile în viitor, ce măsuri vor lua în viitor. Unele aspecte interesante care ar trebui detaliate mai mult uh, rămân deschise. Gracias, señor Pe Vă mulțumesc, domnule Pexa. Acum vom uh, include și dezbaterea finală ce discutăm. Aveam uh, programat o intervenție din partea domnului Joachim Schwirs, director uh, al director pentru infrastructură și clădiri de la Curtea de Justiție. Îi voi da cuvântul, după aceea vom avea o serie de întrebări și uh, vom uh, uh, concluziona cu intervențiile celor care au prezentat. Domnule Șvirx, dacă ne auziți, aveți cuvântul. Merci beaucoup et merci d'une façon plus, plus générale. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această invitații pentru a participa la această de, discuție de dimineață foarte interesantă. Aș dori să vă atrag atenția de la bun început asupra unui comentariu din pagina, de la pagina 15 a broșurii care poate uh, comite o greșeală. Se spune că um, curtea nu ar mai avea spații partajate de lucru. Nu e, greș, nu e deloc adevărat. Avem aproape 500 de persoane care lucrează în spații eh, unde lucrează între 2-3 persoane. E adevărat că experiența pilot pe care am aplicat-o și pe care doamna Alonso a prezentat-o mai devreme nu a fost un succes. Obiective la nivel de comunicare, de utilizare eficientă a spațiului, eh, aceste obiective nu au fost atinse. Cred că am reușit să identificăm uh, dezavantajele în ce privește concentrarea activității, confidențialitatea, personalizarea spațiului de lucru, care erau percepute ca lipsind uh, din acest spațiu deschis de lucru. Cred că am subestimat doi factori. În primul rând, complexitatea subiectului. Doamna Apacangas, în contribuția ei, foarte interesantă, vorbea de schimbările de obiceiuri uh, la nivel psihologic și um, zgomotul ca aspect tehnic pe care nu am reușit uh, să-l gestionăm în mod satisfăcător pentru persoanele vizate. De asemenea, am convingerea că colegul meu, Jose Caras, Carascoza, are dreptate spunând că acum, după pandemie, a venit momentul să tragem învățăminte din experiența noastră. Marc Bechet spune acest lucru la rândul său, în mod diferit, că trebuie să tragem învățămintele din experiențele de până acum, care ar putea avea un impact asupra felului în care lucrăm, chiar asupra uh, felului în care oamenii percep la nivel psihologic eh, ce va reprezenta pe viitor locul de muncă ideal. Și după cum spunea Mark Beckett, ar trebui să facem acest lucru ținând cont de comportament, tehnologie și de pauză, cele trei B, behavior bites and breaks. Vă amintiți probabil de experiența pilot a Bay, a Băncii Europene de Investiții, care visa să, să transforme, să creeze birouri individuale într-un spațiu partajat, de altfel foarte mare, foarte chic. Interesant a fost că această experiență a început cu un proiect al serviciului uh, imobiliar, după care uh, în momentul în care a venit rândul uh, serviciului informatic, s-a transformat într-un proiect uh, informatic și în cele din urmă s-a transformat într-un serviciu de resurse umane pentru că și-a dat seama la BEI că aspectul cel mai interesant și cea mai mare provocare în același timp a fost uh, managementul schimbării, o transformare profundă a culturii de muncă atunci când trecem de la un birou individual înspre noi forme de lucru, această modificare a modului de lucru trebuie să fie însoțită, trebuie să existe un veritabil uh, management al schimbării. După cum spunea și doamna Linus, cred că trebuie să ținem cont de multe amănunte dacă vorbim uh, la ora actuală de lucru acasă, lucru la birou, există nenumărate aspecte care trebuie luate în calcul, contribuie la, economize, la face economii de spațiu, e adevărat, însă trebuie să ne gândim bine la abordarea corectă și cred că o abordare interinstituțională e necesară, trebuie să se fac să se pună la oaltă experiențele, să se împărtășească învățămintele mai mult ca oricând. Cred că acestea ar putea să fie concluziile în urma întâlnirii din această dimineață. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult și eu aveam o serie de întrebări pentru cei care au ținut prezentări. Voi pune mai întâi câteva întrebări generale și după aceea voi da invitațiilor cuvântul pentru două, trei minute pentru a putea adăuga ceva dacă doresc. trebuie să știu cum putem face mediul mai atractiv, ce stimule ar trebui să avem în vedere, cum vedeți uh, în opinia noastră, viitorul spațiilor de lucru și care este satisfacția angajaților pentru cei care lucrează în spații deschise și dacă s-a făcut o comparație uh, între spații în ce privește creșterea productivității. Și, de asemenea, în ce fel va influența COVID-19 folosirea birourilor partajate. Și ultima întrebare pe care o am este, dacă avem uh, un schimb de bune practici și de învățăminte între reprezentanții personalului și între instituții. După cum spunea domnul Schwierz, trebuie să tragem învățăminte de pe urma experiențelor pe care le-am avut. Așa că acum dau cuvântul doamnei Martinez, după aceea domnului Crescosa, domnului Beckett și doamnei Linus și puteți să luați cuvântul unul după celălalt pentru a merge mai repede. Aveți două minute, vă rog. După cum am spus și în timpul prezentării, o parte din uh, direcția pentru IT a cerut să rămână în continuare într-un spațiu deschis, deoarece lucrau mai bine în acest mediu. Și noi am dat curs acestei solicitări și au rămas într-un spațiu deschis. Este foarte important să, uh, să dăm ascultare cerințelor angajaților atunci când facem schimbări în ce privește spațiul lor de lucru. Au uh, un spațiu deschis mai mic, cu acustică mai bună. Și este foarte benefic pentru ei. Am uh, colegi la alte direcții care lucrează în uh, spații deschise mici și care preferă acest mediu de lucru. În primul rând, pentru că activitatea lor uh, se potrivește cu un astfel de mediu. Și, pe cum spunem, este foarte important să vedem care este părerea angajaților și să vedem ce putem face noi în legătură cu nevoile pe care le exprimă ei. Mulțumesc! Domnule să aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Cred că nu putem cunoaște viitorul, dar uh, am subliniat cât de importante sunt politicile și politicile privind resursele umane. Este extrem de important dacă avem condiții bune de muncă și condiții digitale, vom uh, vedea o acceptare mai rapidă a noilor proceduri. Cred că este important să avem spații de lucru frumoase, practice și să punem la dispoziție diferite tipuri de spații de lucru pentru diferite activități. Și dacă putem să um, realizăm acest lucru, vom avea succes. Este important să lucrăm într-un mediu plăcut, uh, la birou sau acasă. Și nu este același lucru să lucrezi uh, acasă în liniște uh, sau să lucrezi acasă înconjurat de familie și zgomot. Și același principiu se aplică și la locul de muncă. Iar eu cred că viitorul va fi mult mai digital. Trebuie să dezvoltăm bune practici în ce privește folosirea tehnologiilor digitale. Este un aspect foarte important să avem în vedere așa numita etichetă pe internet. Și trebuie să aplicăm conceptele pe care le avem în vedere și în sfera digitală. Cred că viitorul va arăta foarte diferit și să vedem cum putem să însoțim pe angajații noștri pentru a ajuta să lucreze cât mai eficient și să fie cât mai mulțumiți la locul de muncă. Domnule Beckett, aveți cuvântul. Mulțumesc! Cu privire la atractivitatea locului de muncă și creșterea productivității, și eu sunt de părere că trebuie să punem la dispoziție un mediu de foarte bună calitate care să ofere flexibilitate și care să, ofere, să aibă și toate facilitățile de suport pentru a putea să lucrăm fie la birou, fie de acasă. Cred de asemenea că trebuie să proiectăm toate acestea ținând uh, cont și de părerea celor mai tineri dintre noi și de părerea generațiilor viitoare care ni se vor alătura la instituții. Noile generații au un mod radical de a vedea locul de muncă, foarte diferit de cum era situația acum 30 de ani când am început eu să lucrez. Ei lucrează când vor, de unde vor și sunt la fel de productivi cum eram și noi acum mulți ani când am început cariera. În ce privește bunele practici, doresc să vă reamintesc că avem două organisme, unul la Bruxelles, care facilitează schimbul de bune practici între diferitele instituții de la Bruxelles. Și există un organism asemănător la Luxemburg, care se numește GISEL, și este destinat schimbului de informații. De asemenea, și de asemenea avem schimb de informații între Luxemburg și Bruxelles. În ce privește situația la Comisia Europeană, forumul predilect pentru astfel de întrebări este Comitetul Mixt pentru Sănătate și Securitate și avem două, inclusiv unul la Centrul de Cercetare. Mulțumesc! Doamnă Linus, aveți cuvântul în final. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Garcia. Voi răspunde pe scurt, mai întâi la întrebările dumneavoastră. În primul rând, acum am abordat situația la Parlament în ce privește birourile angajaților și membrilor și cum ne asigurăm că avem uh, spații în care să putem colabora și că angajații se simt confortabil în spațiile de lucru. În primul rând ne concentrăm pe mobilier ergonomic, dar de asemenea mobilier uh, durabil și care să nu afecteze mediul uh, înconjurător. Ne amintim cum arătau birourile acum 20 de ani, acum folosim materiale mult mai bune și mult mai durabile. Și am primit uh, feedback foarte bun din partea angajaților în această privință. Am uh, decorat uh, spațiile cu plante, cu panouri pentru acustică, am uh, dotat clădirile cu zone de relaxare, cu canapele, cu zone unde se poate lua cafeaua, cu mici bucătării. Ați întrebat mai devreme cum arată birourile împărțite de mai mulți angajați. La Parlament acestea sunt uh, ocupate de cel mult patru angajați, între 2 și 4 angajați, cu excepția situațiilor în care avem solicitări din partea angajaților pentru a avea birouri mai mari, de exemplu, uh, moderatorii de la Direcția de Comunicare IT au cerut să aibă un spațiu de lucru comun mai mare. În ce privește productivitatea, nu vedem nicio scădere a productivității deloc. Încă nu avem toate datele din partea tuturor direcțiilor generale, dar știu că acolo unde s-au efectuat sondaje, am văzut că angajații sunt mai mulțumiți în noile clădiri, unde avem uh, noile funcționalități și noul stil pe care l-am uh, adoptat, iar productivitatea a rămas la același nivel sau chiar s-a îmbunătățit. Domnul Mark Beckett a răspuns uh, foarte în detaliu și deschis în ce privește schimbul de bune practici. Voi adăuga că avem foarte multe astfel de schimburi care, sunt, uh, care dau rezultate bune. Și uh, ca răspuns la întrebarea domnului Peck, sau o întrebare foarte bună privind ce vom face de acum înainte, Administrația Parlamentului European și birourile membrilor sunt de asemenea vizate. Dar să spun că organismul care este responsabil împreună cu Secretariatul General de acest aspect este biroul. Și biroul a stabilit împreună cu domnul președinte Stasoli, chiar astăzi, înființarea unui uh, grup de lucru privind clădiri, transport și un parlament verde, care să dezbată toate aceste subiecte. Și recent s-a înființat uh, un uh, laborator de idei unde se testează diferite idei și posibilități pentru spații de lucru. Și dorim să facem acest pas înainte de a aplica noul uh, stil și la scară mai largă. Am avut și un pilot proiect în 2017 și 2019. Avem și un uh, grup de lucru privind uh, managementul facilităților, care se reunește periodic și discută subiecte cum ar fi bunăstarea angajaților și spațiile de lucru la nivel de conducere. De asemenea, avem uh, discuții frecvente și foarte deschise între DG Inlo și Comitetul pentru Personal. Pe, chiar pe 5 octombrie am participat la o reuniune plenară a Comitetului pentru Personal și am discutat despre viitorul um, în ce privește birourile din clădirea Conrad Adenauer de la Luxemburg. Avem astfel de discuții de 3-4 ori pe an, la care particip fie eu personal, fie uh, directorii care se ocupă de diferitele direcții, cum ar fi birouri, transport, logistică, la INLO. Avem discuții foarte deschise și care dau rezultate foarte bune cu Comitetul pentru Personal. Deci avem așa canale de comunicare prin care cred că atât noi cât și uh, angajații noștri pot să influențeze spațiile în care lucrează și felul în care lucrează în cadrul instituției. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Linus! Dacă dorește cineva să ia cuvântul, avem la dispoziție câteva minute. Deci, dacă doriți să luați cuvântul, puteți să vă ridicați mâna. Și pute puteți să interveniți rapid, dacă doriți, dar văd că nu există nicio solicitare de a lua cuvântul. Doresc să spun în încheiere că atelierul a fost extrem de interesant, mi-au plăcut toate intervențiile și am avut o discuție foarte interesantă cu multe idei care contribuie la a, reflecția globală privind modul de lucru și spațiile de lucru. Mi-a plăcea să punctez câteva idei. În primul rând, că este foarte clar că este nevoie de flexibilitate și că nu există o soluție care să se aplice în toate cazurile. Am văzut acest lucru din toate prezentările. Nu se poate nega nici că spațiul de lucru influențează direct activitatea angajaților. Și că trebuie să facem un efort în acest sens pentru a vedea cum afectează sănătatea, bunăstarea și așa mai departe și de asemenea să vedem cum influențează și percepția privind conducerea. În ce privește spațiile deschise tradiționale, în mod obișnuit influențau negativ angajații și duceau la o reducere a productivității. Dar acum avem și alte opțiuni bazate pe activitate și am văzut studiind birourile pe tip de activitate că diferă de spațiile deschise tradiționale și că oferă o flexibilitate foarte mare pentru a se adapta diferitelor activități și nevoi ale fiecărui tip de angajat. Am auzit foarte multe idei și propuneri legat de cum să creăm un mediu de lucru bun și ce stimul pozitiv putem să punem la dispoziție pentru a face mediul de lucru atractiv și pentru ca angajații să-și dorească să meargă la lucru. Dar este esențial ca angajații vizați toate aceste măsuri să participe la proces și la discuție, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna ei trebuie implicați în decizii și în proiectarea spațiilor de lucru. Este unul dintre cele mai importante aspecte. Și cum să facem acest lucru este o provocare importantă. Și am învățat foarte multe lucruri de pe urma epidemiei de coronavirus, cum ar fi importanța telemuncii și în doar 5 zile am reușit să trecem la muncă digitală 100%. Tot într-un ritm la fel de rapid am trecut la lucrul digital și de acasă, ceea ce ne-a afectat pe toți. În acest an am avut parte de multe încercări, iar în viitor, din câte înțeleg, vom uh, aplica soluții mixte, folosind învățămintele trase de pe urma experiențelor recente. Avem multe posibilități în ce privește spațiile de lucru, dar avem și multe provocări. Sper că acest atelier a fost util, că v-a răspuns la o serie de întrebări și poate că a dat naștere altor întrebări, cum este cazul meu. Din păcate, nu am putut avea o dezbatere mai deschisă, cum facem de obicei la Parlament și regret că multă lume care a dorit să participe nu a putut din cauza limitelor tehnice. Dar puteți să urmăriți dezbaterea pe internet, pe pagina noastră și sper să fie utilă pentru toți cei care sunt interesați de aceste aspecte, de exemplu cei care se ocupă de buget, cum este și cazul nostru. Și nu în ultimul rând doresc să le mulțumesc tuturor celor care au ținut prezentări, care ne-au oferit uh, idei foarte interesante și sunt extrem de mulțumită că am avut uh, o reprezentare egală a bărbaților și a femeilor la acest atelier. Doresc de asemenea să mulțumesc departamentului politic, secretariatului, echipei tehnice și interpreților, care, după cum spun întotdeauna, ne ajută foarte mult. De exemplu, eu nu aș putea să mă exprim uh, în limba maternă fără ei. Cred că totul a mers foarte bine, chiar dacă am discutat la distanță. Tehnologia nu a făcut figuri, ne-a lăsat să discutăm fără întreruperi și acestea fiind spuse, cred că pot să vă urez, cred că pot să vă mulțumesc tuturor pentru cum a funcționat uh, atelierul. Ne vom uh, revedea la 11 și jumătate și până atunci vă urez o zi bună și să aveți grijă și să rămâneți sănătoși și dumneavoastră și apropiați. Vă mulțumesc foarte mult!